Ladies and gentlemen, good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. We would like to start now with the votes. Începem cu voturile. Însă am văzut că domnul Lustigandis a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vorba despre o întrebare succintă, succintă, dar foarte importantă. Această Comisie pentru Afaceri Externe nu are cum să se exprime în ceea ce mă privește și vreau să spun acest lucru în calitatea mea de președinte pentru relația cu țările din America de Sud. Deci nu se poate ca comisia noastră să nu se exprime în urma tragediei teribile care a avut loc în Ecuador. A fost o tragedie de, um, care a fost în același timp o catastrofă naturală, dar care se explică și prin uh, activitățile uh, umane care au dăunat mediul înconjurător. Este o țară prietenă și, domnule președinte, vă rog frumos să transmiteți uh, toată simpatia noastră și toată solidaritatea noastră pentru această țară atât de afectată și ar fi bine dacă am putea păstra și un minut de reculegere. Mulțumesc. Este de la sine înțeles că suntem alături de cei de la fa- fața locului, de familiile care au fost, uh, care sunt victime și a căror rude și-au pierdut viața. Se pare că numărul deceselor crește. Vedem, iată, din nou că mama natură este mult mai puternică decât noi, oamenii și că, iată, ne confruntăm adeseori cu astfel de situații dramatice, situații dramatice care inițial uh, par uh, îndepărtate. Cu tremure de genul acesta par să nu fie posibile în Europa, dar cu toate acestea am avut și noi parte de ele în Italia, în Spania, etc. Vă propun să Facem un, un uh, minut de reculegere, să avem un minut de reculegere în cinstea victimelor.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 Mai întâi de toate, problema consimțământului oferit de Parlamentul European. Raportorul nu are nimic de adăugat. Vot electronic. Votul s-a deschis. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 52 voturi pentru, 3 împotriva, 5 abțineri. Se adoptă. Trecem la al doilea vot. Este vorba despre uh, recomandările, proiectul de recomandări ale Consiliului European și Comisiei cu privire la uh, acordul cadru și uh, includerea Croației în acest acord. Deci avem votul special pentru Croația. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. două de voturi pentru, 6 abțineri, două voturi împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la raport. Vreau să le mulțumesc din suflet raportorilor din umbră. Am uh, încercat să includem mai toate opiniile exprimate pe tema drepturilor omului. Vă mulțumesc că ați fost înțelegători și nu ați insistat ca fiecare dintre opinii să fie inclusă în raport, pentru că dacă s-ar fi ajuns la așa ceva, raportul și-ar fi pierdut orice fel de coerență. Din păcate, iată, din pricina uh, dimensiunilor pe care trebuia să le respectăm, nu am reușit să includ multe amendamente cu care am fost de acord de altfel. Trecem la vot sau nu? A, nu funcționează interpretarea în spaniolă. Și pentru Filipine e clar că avem neapărat nevoie de interpretare în spaniolă. Totul e în regulă? Antrag 37. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 47 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 48 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 54 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul ...68. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 86 pentru, Împotriva abținerii se adoptă. 87 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 88 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 11 pentru, Votul în bloc A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Hachi Georgiu. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, 19 pentru, împotrivă, verificăm. Anilăm. Da, cred că se adoptă.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 împotriva abținerii se adoptă. 25 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Prea multe amendamente, beauty cover. 30 pentru, Împotrivă? Verificăm. Can we vote on all Bütikofer Lochbiller? Putem vota în bloc toate amendamentele Bütikofer Lochbiller? Bine, atunci votăm uh, în bloc de la 29 la 33. 30, 30 I've said. We can also have Georgie and... Uh, no? Putem vota și amendamentele Haci Georgiu. Bun, de la 30 până la 36 atunci pentru. Putem vota de la 29 la 31. Dar pe 29 deja l-am votat, spune domnul președinte. To do so, everyone agreed. Am întrebat, toată lumea a fost de acord și acum când trecem la faptă, nimeni nu-i de acord. Pe rând atunci, 30 pentru, împotrivă, verificăm. The vote is closed. Votul s-a închis. Votul s-a închis. Respins. 31 pentru. Împotrivă. Respins. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35. Pentru. Împotrivă abțineri, verificăm. Votul s-a închis. Respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate. Respins, deci. 1, 2, 3.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 Votul s-a închis. Se adoptă cu 57 de voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri. Raportul se adoptă, prin urmare. Felicitări! Trecem acum mai departe. Începem cu raportul Van Orden. Asta la solicitarea domnului Strojevski. Domnul Van Orden este în starting blocks. Domnule raportor, aveți uh, comentarii? Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut uh, uh, întâlniri fructuoase cu raportorii din umbră, totul părea să meargă bine până în ceasul al 11-lea. Acum, ca să, de- să dezlegăm din nou lucrurile, sper ca stimații colegi să respecte uh, ordinele mele de vot. DV2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 75. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împot, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV6, pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 87. 85. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. The vote is closed. Votul e acum închis. Și se respinge cu 29 la 35. 87 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 4 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 95 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O șase. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. 108 pentru, împotrivă, se adoptă. Votul e acum închis. 38 pentru, 28 împotrivă. Deci se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 7 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică. Votul e închis și se respinge. 119 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificare electronică. Votul e acum închis și se adoptă cu 39 pentru și 27 împotriva. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 abțineri, se respinge. Verificare. Primesc o grapa pentru verificarea asta. Votul e acum închis. Oh, oh.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 Dar cred că e primul raport unde avem mai multe amendamente la uh, considerente și referiri decât uh, pe text. Domnule Cuzo. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să vă informez că GUE NGL a prezentat un uh, raport din partea minorității. Am transmis uh, secretariatului Comisiei AFET acest text al nostru. Mulțumesc.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 Trecem mai departe. Capabilities for European Capabilitățile spațiale pentru securitate și apărare în Europa e următorul uh, raport pe care îl votăm. Raportorul dorește să se exprime? Nu? Atunci trecem direct la vot. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru potriva abțineri se respinge. 3. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 71 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru Unde e compromisul 5? Da. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 85 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Hmm? Compromise 6. Și trecem la compromisul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cu amendamentul 92, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 101, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva Cine se adoptă. Amendamentul 105. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 124 pentru potriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru potriva abțineri se adoptă. 135 pentru potriva socialiștii. Cum ați votat acolo? 135. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Votul e acum închis. 32 pentru, 34 împotrivă, deci se respinge. 136. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 137. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 11. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 143. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 149. Cine este pentru? Potriva abțineri, verificăm. Este Mit 36 zu 29 angenommen. 36 pentru, 29 împotriva, se adoptă și trecem la compromisul 13. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm totuși. Votul e acum închis. și 40 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 166, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri. 170, repet, cine pentru? Potrivă. Se adoptă. 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 191 pentru împotriva abținere. se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru împotriva abțineri se respinge. Să verificăm totuși. Votul e acum închis. 23 pentru, 38 împotriva, deci se respinge. Vreau doar să mă asigur. Nu vreau să mai pierd un rând de grapa. 198 pentru, împotriva, și se adoptă. Der, das ah, ist geschlossen. Votul e închis. 39 pentru, 26 împotriva. Amendament 200. Cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 199 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru împotriva abțineri verificare electronică. Cred că a fost adoptat, dar să verificăm. și se respinge 31 la 35. 21, compromisul 21. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 31 pentru împotriva abțineri se respinge. 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem să le aducem o cafea celor de la socialiști? Ca să ridice mâna sau grapa. Treizeci doi. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Potriva abținere. Se adoptă compromisul 22 pentru potriva abțineri. Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 42 pentru împotriva abținerii se adoptă. 43 cine pentru împotriva abținerii se respinge. Compromisul 24 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 47 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 25. Cine este pentru? împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru împotriva Abțineri se adoptă. 54 pentru împotriva Abțineri se respinge. 55 pentru împotriva Abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Douăzeci patru pentru, patruzeci doi împotriva se respinge. 2 și 3, amendamentele 2 și 3, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4. Cine pentru, împotriva, verificăm. Votul e acum închis și se respinge. 5 pentru împotriva abțineri se respinge. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 cine pentru împotriva abțineri se respinge. Vot electronic final. Vot deschis. Votul e acum închis. și 42 pentru, 15 împotriva, 10 abțineri. Felicitări raportorului. Mr. Hmm? Cuzo. Domnule Cuzo, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă informez că QNGL a prezentat un raport de minoritate pe care l-am transmis secretariatului Comisiei AFED. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Das Mulțumesc foarte mult, spune președintele. E dreptul dumneavoastră. Acum trecem la raportul Covacev. Recomandare prin cea de-a 71-a sesiune a generale a ONU. Votăm asupra adunării generale a ONU. Domnule raportor, doriți să interveniți? Nu? Atunci trecem direct la vot. Amendamentul 36 pentru. Yeah. Yes, I would just like to inform that uh, I have with... Aș dori să vă informez că am retras a doua parte a amendamentului 190. Vreau doar să fie foarte limpede. Vă mulțumesc, spune doamna 36. Wer ist dafür? Dagegen? 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. <clears throat> Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 190, a, da, despre asta era vorba, doamna Post, doar partea întâi o votăm, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 se respinge. 91. A, nu. 87 întâi. Cine pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul e închis. și se adoptă cu 44 pentru și 22 împotriva. 88. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 89. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 91. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 93, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Poate cineva să oprească acest ecran defect? Aliens. Otherwise, take a stone, take a stone. În cel mai rău caz, aruncați cu o piatră. Really? Kompromiss 9, ne? Yeah. Kompromiss 9 dafür. Eram la compromisul 9. Cine este pentru? Am făcut 9 deja? Păi atunci trecem la amenatul 100. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Votul e acum închis și Într-adevăr, se adoptă cu 41 pentru 25 împotriva. 101 cine pentru împotriva ține se respinge compromisul 10 pentru împotriva ține se adoptă. 207 pentru împotriva ține se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Votul e închis și se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru împotriva abținerii se respinge. Compromisul 17 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva ține se adoptă. Amendamentul 180. Două părți. Prima parte e inclusă în compromis, deci votăm doar a doua parte. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Votul e închis și 28 pentru 38 împotriva se respinge. Compromisul 16 pentru împotriva. Abțineri. Se adoptă compromisul 19 pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul 20 pentru împotriva abținerii. Se adoptă. 147. Cine pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Osta 48 se respinge 166 pentru potriva se respinge 186 pentru împotriva abținerii. Verificăm. Votul e închis și 35 pentru, 31 împotriva se adoptă. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 171. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 173. Pentru împotriva abțineri se respinge. 174. Scuze. DV12 mai întâi. Cine pentru? Împotriva abțineri verificăm. Votul e închis și se adoptă. 174 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Socialiștii nu prea participă. Niciun socialist nu a votat de data asta. Ce se întâmplă? Domnule Freund, sunteți un prieten, într-adevăr, dar puteți vota pentru toată lumea. Fac un apel la socialiști să participe la vot, vă rog frumos. 178 pentru. Wer alle abgestimmt, dann ist geschlossen. Votul e acum închis și se adaptă. 179 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. DV11 cu amendament oral. Cine pentru? Potriva abțineri se adoptă. 181 pentru, potrivă abține se respinge. 182 pentru, împotrivă, abține se respinge. 183 pentru, împotriva abțineri. Verificăm verificarea electronică la 183. Votul e acum închis. și se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineți se adoptă. Trecem la 215. Pentru împotriva abțineri. Verificăm. Votul e închis și 35 la 30 se adoptă. 217 pentru, potrivă, abține, se respinge. E limpede, dar dacă socialiștii nu votează deloc, de ce să mai numărăm? Vă rog frumos să participați la vot. Doar două persoane de la socialiști uh, participă la vot. Vă rog frumos uh, să participați ca și grup. Suntem la 217. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? Verificăm. Votul e închis și se respinge. 200. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 206 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 211 pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul e închis. Și 32 la 33 se respinge. 214. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Repet, 214 Ba nu, am greșit, spune președintele. Votăm 212 pentru, împotriva abțineri. Se respinge acum 214 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 216 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Votul e închis. și se adoptă 218 pentru împotriva abțineri, se respinge 219 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 220 cu amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva abțineri se respinge. 23 pentru 21 se corectează președintele. Cine pentru? Prea. Împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 23 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 24 pentru. Bine, haideți să verificăm totuși la 23. Cine a zis check? Cine a fost? Cine a fost? Cine a fost? Incredibil, incredibil. Votul e închis. 61 de voturi pentru, 4 împotriva se adoptă. 25. Cine pentru? Am mai întrebat o dată. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 31 pentru, împotriva Treizeci și unu cine pentru împotriva abțineri se respinge. 32 pentru împotriva abțineri se respinge. 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1 pentru, împotriva abțineri se respinge, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 45 cine pentru, împotriva abțineri se respinge. 6 pentru, împotriva abțineri se spinge 8 pentru, împotriva se adaptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 1 din partea raportorului pentru, împotrivă, se adoptă, 15 pentru, împotriva abținerii se respinge, 16 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 17 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 18 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Și acum votul final, vot electronic deschis. Vot închis. 49 la 11. Aș vrea să fac un comentariu. Dacă mă uit la ce se întâmplă în alte comisii, îmi dau seama că până la noi reușim să, până la urmă noi reușim să obținem uh, niște majorități largi la mai toate rapoartele. Și ăsta este un semn îmbucurător, pentru că, iată, e o dovadă a faptului că funcționează colaborarea între raportori și raportorii din umbră. Este un avantaj al nostru și care ne permite să obținem majoritatea de care avem nevoie mai apoi la votul în plen. Trecem acum la revizuirea CFM-ului 2014-2020. Trecem la poziția Parlamentului pe tema aceasta. Comisia competentă pe fond este Comisia pentru Bugete. Raportarea noastră pentru aviz este doamna Nina Gill și uh, îi dau acum cuvântul doamnei raportor. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în contextul actual, importanța dimensiunii externe în diferitele crize cu care ne confruntăm nu mai trebuie să fie dovedită. De aceea este foarte important ca la comisia noastră să existe un aviz solid despre cadrul financiar multianual. M-am întâlnit deja cu raportorii din umbră, am avut un prim schimb de vedere pe 7 aprilie, m-am întâlnit de asemenea cu mai multe servicii competente de la Comisie. Și aș vrea foarte rapid să vă um, pomenesc câteva puncte cheie. Rubrica 4, acolo unde se înscriu acțiunile externe, domnule președinte, spune doamna raportor, am putea să ne concentrăm puțin pe ce spun eu? Dacă toată lumea continuă cu conversațiile private, E doar vorba despre bani, nu așa? Numai banii contează. Cum spuneam, dimensiunile exter dimensiunea externă se încadrează la rubrica 4, însă um, țările din vecinătatea noastră se confruntă cu un număr uriaș de probleme. Uh, unele cu uh, focare de violență, precum uh, Ucraina, Siria, Libanul și aceste probleme nu vor dispare în viitorul apropiat și de asemenea nu vor dispare nici consecințele crizei refugiaților și a uh, migranților. În ultimele luni, de când am folosit cadrul financiar multianual, am văzut și o creștere a catastrofelor naturale. Toate acestea ar fi trebuit să fie acoperite cu fonduri din rubrica 4. Însă să nu uităm că atunci când am votat la Comisia de Bugete ne gândeam numai la politica de dezvoltare. Uh, și chiar și dacă avem aceste crize, nu ne putem permite să ignorăm Africa și țările în curs de dezvoltare. Trebuie să facem față crizelor uh, actuale, dar nu trebuie să lăsăm deoparte nici obiectivele de dezvoltare durabilă. Noi, în calitate de comisie și de asemenea și Uniunea Europeană, și-au luat un angajament serios să permită um, atingerea acestor obiective. În proiectul meu cer o revizuire radicală a rubricii 4 și anume că plafonul trebuie să fie mărit atât pentru creditele de plăți cât și pentru creditele de angajament. Nu putem altfel să ne respectăm um, angajamentul politic. Subliniez de asemenea faptul că trebuie să ne asigurăm că răspunsul la crizele umanitare se desfășoară în paralel cu ajutorul pentru dezvoltare. S-au făcut mai multe solicitări uh, pentru a folosi bugetul european uh, în cadrul crizelor recente și s-a văzut foarte clar că mecanismele de flexibilitate în vigoare nu sunt suficiente atât în ce privește volumul care poate să fie mobilizat, cât și eficiența acestor mecanisme. <clears throat> Acest instrument, de altfel, a fost uh, folosit în procent de 100% deja. Care a fost răspunsul comisiei? Au creat o serie de instrumente ad hoc, multe instrumente ad hoc, aș spune, inclusiv pentru Siria, Africa, Republica Centrafricană eh, și Libia și o altă facilitate pentru primirea refugiaților de către Turcia. În principiu, nu am nicio problemă cu aceste fonduri ad hoc, decât că Uh, reduc uh, contribuția Parlamentului și eu mi-aș dori să existe niște mecanisme unde și Parlamentul are un cuvânt de spus. E foarte important să ni se dea seamă și să existe transparență pentru cheltuirea acestor fonduri. În sinteză, aș vrea să spun că odată cu revizuirea acestui cadru financiar multianual, trebuie să propunem o reformă radicală a mecanismelor de flexibilitate și ar trebui să cerem să existe un instrument permanent pentru a permite mobilizarea resurselor suplimentare atunci când avem nevoie de acestea. Cred de asemenea că finanțarea în regim de urgență pentru crizele uh, neașteptate și pentru catastrofe naturale ar trebui să constituie o uh, rubrică aparte de acum înainte și să nu se facă tot timpul, uh, să nu se mm, ia tot timpul acești bani din um, finanțarea de la rubrica 4. Dacă am mări plafonul, am putea să avem o capacitate mai mare de a face față crizelor, pentru că deocamdată această capacitate este redusă. Avem nevoie de o revizuire a instrumentului de politică externă revizuire care ar trebui să fie simultană cu um, munca noastră de revizuire legislativă pentru mai multă coerență, mai multă coordonare între proiecte. Pe viitor avem neapărat nevoie de mai multă coordonare. După întâlnirea cu raportorii din umbră și cu serviciile de la comisie, am ajuns la concluzia că acestea erau principalele aspecte. Știți că întotdeauna suntem limitați în ce privește numărul de caractere a unui proiect de aviz. Eu cred că am spus ce era mai important, dar există și posibilitatea de a depune amendamente și bănuiesc că mulți colegi vor depune amendamente și aștept cu nerăbdare să văd ce cred dumnealor uh, că ar trebui să fie inclus în această revizuire a uh, CFM. Permiteți-mi să fac și eu o remarcă. Cred că de data aceasta Comisia AFET uh, trebuie să vocifereze la, în contextul acesta al revizuirii CFM. E important să spunem că politica externă trebuie să fie dotată cu fondurile suficiente. Pentru că uh, în CFM-ul precedent, uh, până la urmă, politica externă a avut de suferit. De la, economie, de la politica externă s-au luat bani. Și același lucru se întâmplă și în CFM-ul actual. Deja ne apropiem de plafonul reprezentat de sau uh, anexat rubricii. Deci trebuie să cercet, să solicităm o sporire a flexibilității și, de asemenea, o creștere a plafonului la rubrica 4. Pentru că fondurile acestea sunt absolut necesare în cazul în care dorim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor generate de crizele cu care ne-am confruntat în ultimii doi ani. Mă refer, bineînțeles, la criza refugiaților, dar și vecinătatea sudică dar și vecinătatea estică. doamna raportor, cu ajutorul nostru ar trebui să dea dovadă de curaj. Trebuie să cerem rezolvarea situației. Domnul Preda urmează. Uh, mersi, prezident. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, Arnaud Danjean, este raportorul uh, din umbră pentru grupul nostru, dar cum nu a putut să fie prezent, m-a rugat să îi prezint observațiile, mai întâi îmi mulțumește doamnei Nina Ghil. Consideră că revizuirea la jumătate de perioadă a CFM-ului care a fost solicitată de grupul nostru este indispensabilă pentru a permite adaptarea bugetului noului context. Această revizuire va permite identificarea măsurilor urgente și prioritare. Arnaud Danjean sprijină proiectul de aviz al doamnei raportor, mai ales pe punctele următoare nevoia de a revizui plafonul de la rubrica 4, bugetul nu permite deocamdată respectarea angajamentelor politice. În ce privește criza refugiaților și a imigranților, este un obiectiv prioritar, dar asta nu înseamnă o suspendare a altor programe, nevoia de a reforma mecanismele de flexibilitate și nevoia de mai mare transparență. Alte puncte importante precum uh, bugetul bazat pe performanță și resursele proprii. Vedeți, uh, dumnealui amestecă <laughs> limba engleză și franceză. E bine, aceste puncte vor fi abordate de către Comisia de Bugete, nu fac parte din uh, competențele AFET și atunci nu ar trebui să se găsească în acest aviz. Domnul Danjean va lucra cu domnul raportor ca să insiste pe două puncte. Um, mediul de securitate din jurul UE și folosirea mai eficientă a finanțelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Plencovici. Vă mulțumesc, domnule președinte Broc. Eu sunt uh, membru supleant la Comisia de Bugete. Aș vrea să vă împărtășesc o parte din uh, reflexiile mele. Trebuie să ne aducem aminte de faptul că Parlamentul a fost cel care a insistat să se facă o revizuire la jumătate de parcurs a cadrului financiar multianual înainte de sfârșitul acestui an. Dar când vorbeam despre această revizuire, n-am fi putut să anticipăm nici situația economică, nici uh, uh crizele pe plan internațional. Din cauza acestor evenimente, bugetul s-a aflat sub o presiune nemai întâlnită în ultimii ani. Trebuie de asemenea să ne aducem aminte de faptul că actualul CFM este mai mic decât cel precedent pentru perioada 2007-2013 în consecință, ajustările sunt indispensabile dacă vrem să ne respectăm cuvântul dat și angajamentele pe care ni le-am luat și politicile și valorile noastre. Ca atare, eu cred că propunerea Comisiei de a lua măsuri concrete este binevenită. Numai așa putem să atingem obiectivele de sprijinire a investițiilor și de generare de creștere economică nu trebuie să ne limităm doar la revizuirea CFM-ului până în 2017. Pot să vă dau mai multe motive. Mai întâi trebuie să um, permitem întărirea um, capacității instrumentelor uh, tipice din, de la rubrica 3 și 4. Doar astfel vom putea face față consecințelor crizei refugiaților. Nu avem, din păcate, o mare marjă de manevră într-un uh, proiect de aviz uh, și, în plus, nu mai avem suficientă marjă de manevră uh, la aceste rubrici, nu ne mai rămân bani în rezervă. Trebuie să se păstreze uh, fondurile afect, consacrate Siriei, Africii și, de asemenea, uh, facilității pentru refugiați destinate Turciei. Uh, din această perspectivă sunt de acord cu domnul Preda și cu domnul Danjean, pe care îl reprezenta. Avem nevoie de mai multă flexibilitate și de reacții rapide. Criza din ultimii doi ani ne-a arătat că trebuie să reacționăm rapid, că trebuie să avem resurse pe care putem să le mobilizăm în regim de urgență și că trebuie să putem răspunde Uh, acestor situații. De aceea salut uh, dialogul pe care doamna raportor îl are cu reprezentanții comisiei și sper că bugetul afectat uh, acțiunilor externe din Uniunea Europeană va fi mărit, ținând cont și de noua strategie mondială um, um, pentru că numai așa rolul nostru de partener global va fi întărit. Mulțumesc! Doamna raportor? Vă mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ați spus exact ce am spus și eu în introducere, și anume că am avut de uh, suportat o reducere a fondurilor față de propunerea inițială a Comisiei la rubrica 4 și acum avem uh, cereri mult mai mari. Uh, Mesajul pe care eu îl rețin este următorul. Toată lumea este de acord că avem nevoie de mai multă eficiență, de o mai bună prioritizare, dar și de o mărire bugetară, pentru că altfel ne este absolut imposibil să putem să ne respectăm angajamentele, mai ales din perspectiva politicii de dezvoltare. Obiectivele noastre sunt foarte importante și sunt cu atât mai importante pentru această comisie. Am ascultat ce a spus domnul Preda apropo de um, această bugetizare bazată pe performanțe și despre resursele proprii. Totuși, eu cred că, deși Comisia de Bugete se ocupă de aceste aspecte, și noi putem să le menționăm, pentru că sunt strâns legate de chestiunea securității mm, știu că trebuie să permitem menținerea securității în țările vecine, dar nu numai acolo. Cred că noi întâmpinăm probleme uh, cu aceste instrumente care nu sunt prea flexibile. Nu avem suficientă marjă de manevră ca să uh, putem să transferăm fonduri de la o, o linie bugetară la alta. Avem nevoie de această flexibilitate. Am cerut comisiei să dea dovadă de imaginație, să găsească modalități pentru a um, atinge toate obiectivele, mai ales atunci când banii sunt puțini. Totuși, avem nevoie de un buget mai mare la această rubrică. Eu am să uh, apăr această idee Uh, a măririi bugetare. În caz contrar, va fi extrem de dificil să facem față crizelor actuale, dar și oricăror altor crize noi și includ aici și catastrofele naturale. Trebuie să ținem cont de toate aceste provocări când facem revizuirea CFM. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim și noi vă propun să modificăm calendarul ca să avem un termen limită uh, pentru depunerea amendamentelor diferit, practic să expire mai devreme și să și votăm cu o săptămână mai devreme, pentru că atunci vom facilita munca și Comisiei de Bugete. Merită să intrăm în negocieri cu ei cât mai repede cu putință, ca să putem să avem un impact asupra rezultatului final. De aceea, de ce nu, spune domnul președinte? Puteți să o faceți, aici facem politică, nu muncă administrativă. Eu cred că provocările sunt legate de interpretare și traducere, spune doamna raportor. Nu, nu accept așa ceva. Suntem pe 19 aprilie. Putem să facem în așa fel încât termenul limită pentru depunerea amendamentelor să fie cu câteva zile mai devreme și apoi vom accelera totul. Nu avem așa un raport stufos, e doar un proiect de aviz. Și apoi vom avea această posibilitate să avem un vot pe 23 mai în comisia noastră. Așa, doamna raportor are trei săptămâni între uh, data votului și negocierile cu Comisia de Bugete, da? Eu am fost uh, sfătuită de secretariat. Mi s-a spus că va fi foarte greu să schimbăm datele. Eu sunt președintele și sunt convins că secretariatul se va descurca. Uh, doamna raportor, există mulți colegi care se plâng uh, dacă la vot nu au toate versiunile lingvistice disponibile și s-ar putea să avem această problemă. Vă rog să nu o pierdeți din vedere. Eu nu aș vrea ca avizul meu să ajungă la coș pentru că uh, cineva a spus uh, nu putem să votăm pentru că nu avem versiunea în limba noastră. Președintele, uneori e nevoie să fim mai rapizi decât uh, trebuie. Avem de acum și până pe 23 mai mai mult de patru săptămâni. Trebuie să fim în stare să uh, ne descurcăm. Nu avem nevoie de atât de mult timp? Domnule președinte, poate că ar fi mai bine să puneți întrebarea raportorilor din umbră de la diferitele grupuri politice, să știu dacă și ei sunt de acord. Eu respect ce mi-a spus administrația. Eu tocmai v-am spus că am cerut administrației uh, să se descurce. Da, dar trebuie să pun, întrebați și pe raportorii din umbră ce părere au, s-ar putea ca ei să obiecteze, domnule Preda. PPE-ul este de acord cu președintele. We have talked to the Secretary General who else we should da, dacă nu se poate, dar trebuie să încercăm. Domnule Howitt. Mulțumesc. Vreau doar să fac o sugestie. De ce să nu facem așa? doamna raportor să vorbească cu raportorii din umbră și, și cu secretariatul și să se facă un anunț la sfârșitul întâlnirii. De ce să nu ajungem la un consens? Avem ceva timp în această dimineață și putem să procedăm astfel. Iată propunerea mea. Președintele, o comisie are posibilitatea să forțeze administrația să meargă mai rapid. Așa înțeleg eu politica. Îmi pare rău. Dar știu că nu e dumneavoastră, vorbiți cu restul administrației. Eu sunt de părere că pentru un aviz atât de scurt nu e nevoie de patru săptămâni pentru a fi tradus. Trebuie să cerem administrației să se pregătească mai bine pentru noi. Eu nu spun că e vina celor, doi, celor două persoane care sunt așezate lângă mine, dar trebuie să încercăm. Eu cred că discuția despre revizuirea bugetului este poate una dintre cele mai importante și unul dintre cele mai importante voturi pe care le vom avea, deoarece va avea un impact asupra următorilor doi ani și jumătate sau trei ani uh, în domeniul politicii externe. Deci nu putem să tratăm acest raport ca, or- ca pe oricare altul. Este mult prea important. De aceea trebuie să uh, ierarhizăm altfel munca noastră. Aici este vorba despre un subiect prioritar. Trebuie neapărat să revizuim bugetul. Foarte bine. Verificăm în cursul dimineții. Rog secretariatul să verifice. Doamna raportor, nu v-am dat cuvântul, doamnă raportor, dar vă dau cuvântul dacă doriți. Eu una nu am nicio problemă dacă se modifică data, atâta timp cât toate grupurile politice sunt de acord. Acum nu avem niciun raportor din umbră în sală și nimeni în afara PP-ului nu a luat cuvântul. PP-ul a spus da și nu raportor din umbră, deci calendarul, ci comisia. Eu n-am spus că sunt în dezacord cu dumneavoastră, am spus doar că toate grupurile reprezentate trebuie să fie consultate, atât am avut de spus. Domnule președinte, sper că, cred că puteți să fiți mai politicos cu colegii dumneavoastră. Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Problema eu nu o văd, doamnă raportor. Vrem doar să fie totul mai devreme. Dacă nu se poate, nu se poate, dar vrem să încercăm din motive politice normale. Mie nu pune probleme, vreau ca toată lumea să fie de acord ca să nu avem probleme la vot. Bine, discutăm procedura mai târziu. Mulțumesc. Doamna Valeru, eu nu sunt raportă din umbră de la VES, dar vreau să vă spun că se face un studiu despre instrumentele financiare. Deci, dacă tot avem votul în mai, ar fi bine să ținem cont și de conținutul acestui studiu. Este un aspect diferit, dar totuși trebuie să punem întrebarea domnului Butihofer. Să ne dea și el cât mai devreme raportul despre instrumentele financiare și să putem să le înscriem pe ordinea de zi, căci și acolo există niște surse de nemulțumire din cauza comportamentului comisiei. Da? Trecem acum la punctul 21, cine este raportorul? Doamna de Sarnez este în sală. Aveți cuvântul. Merci, euh, merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Vă mulțumesc, doamne, domnule președinte. Vorbim despre consolidarea controlelor la uh, frontierele Schengen. Uh, și uh, iată, tema aceasta merge mână-mână cu discuțiile de dinainte. Decizia a fost luată în noiembrie anul trecut, după atentatele de la Paris. Uh, acum trebuie să ne dăm și noi avizul. Revizuirea codului Schengen a fost lansată așadar uh, în noiembrie anul trecut Modificarea va permite instaurarea unor controle aprofundate la frontierele noastre, controle ale persoanelor, dar și ale datelor, pornind de la bazele de date relevante. Va fi vorba de resorsi, resortisanții Uniunii Europene, dar și resortisanții statelor terțe. Ne-am putea întreba de ce decizia aceasta n-a fost luată în trecut, pentru că reforma până la urmă este una bună, pertinentă, avem nevoie de ea. Uniunea Europeană, dacă își dorește în continuare spațiul Schengen, dacă își dorește ca acest spațiu să fie din nou credibil, dacă își dorește să promoveze pe viitor libera circulație, este obligată să controleze într-o manieră eficientă datele și persoanele la frontieră. Avizul pe care vi-l prezint astăzi uh, aduce șase amendamente la propunerea Comisiei. Am încercat uh, să țin cont de competențele noastre, bineînțeles, în formularea acestor uh, uh, recomandări. Am încercat să țin cont de asemenea de toate opiniile și uh, de faptul că această, acest act legislativ trebuie să intre repede în vigoare. Două amendamente se referă la vize, și ne amintim că, ne amintim, bineînțeles, că toate acestea, toate aceste prevederi trebuie să țină cont de actele legislative cu privire la protecția persoanelor și copiilor în special. Amendamentul 3 se referă la faptul că aceste modificări se, se aplică în cazul tuturor uh, resortisanților Uniunii Europene. Uh, Amendamentul 4 se referă la, auto, la verificarea automată și la ieșirea din spațiul Schengen a resortisanților din state terțe. Mi s-a părut că formularea nu era clară, trebuia îmbunătățită. Amendamentele 5-6 se referă la excepții. Ei bine, în textul comisiei se spune că în cazul în care efectele acestor controle aprofundate uh, au efecte negative asupra volumului de muncă, uh, atunci aceste uh, controle ar trebui să fie relaxate. Noi spunem că da, derogarea poate fi posibilă, dar doar în cazuri uh, perfect justificate. Deci, domnule președinte, această reformă trebuie să fie înțeleasă în ansamblul său, în contextul în care ne aflăm. Toate statele din, din lume au controle la front, rutieră și, prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să se ridice și ea la nivelul așteptărilor Bineînțeles, reformele acestea se înscriu într-un cadru mai larg de măsuri menite a combate terorismul și uh, a proteja siguranța cetățenilor uh, europeni. Iată, textul acesta sau propunerile acestea merg mână în mână cu decizia luată săptămâna trecută cu privire la PNR, se referă sau merge mână în mână cu toate modificările uh, în sensul întăririi Europei Europol sau Eurojust, iată, o refer, reformă a spațiului Schengen care, din punctul meu de vedere, trebuia să intre de mult în vigoare. Sper ca și a noastră comisie să susțină această voință politică. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă de Sarnez. Trecem uh, la uh, vorbitorii din uh, numele grup, sau numele grupurilor. Domnul Preda, cred că îl înlocuiește pe domnul Danjon pentru PPE. Mulțumesc. Domnul Donjon îi mulțumește doamnei raportor pentru tot ce a făcut. Este de acord cu propunerea Comisiei menită a îmbunătăți securitatea pe plan interior, intern a Uniunii Europene și uh, menită de asemenea a asigura în continuare libera circulație. Domnul Lonjon își dorește ca frontierele noastre să fie mai sigure, controlele să fie mai eficiente și să se aplice și cetățenilor europeni. Acordurile, acordul Schengen nu vizează doar libera circulație, ci vizează și controlul aprofundat al granițelor externe. Avizul nostru merge în acest, în acest sens, iar domnul Donjon dorește să pună în accentul pe trei puncte uh, particulare. În primul rând, uh, controlarea cetățenilor mm, uh, Uniunii Europene și la ieșirea din spațiul Schengen pe baza da, bazelor de date relevante. În al doilea rând, cetățenii din statele terțe trebuie să fie de asemenea evaluați la ieșirea din uh, spațiul Schengen. În al treilea rând, uh, evaluarea țintită a cetățenilor trebuie să uh, fie permisă ca și derogare de la controlele aprofundate, doar în cazul în care aceste contra, controle aprofundate aduce într-adevăr la dereglarea fluxurilor de călători. Uh, deci ne dorim cât mai repede uh, cu putință punerea în aplicare a acestor uh, reforme. Domnul președinte, cine dorește să ia cuvântul în numele socialiștilor? Domnul Picula. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, efectele atacurilor uh, teroriste din Paris și de la Bruxelles ne-au dovedit care sunt lacunele controlelor la frontierele externe ale Uniunii Europene. Am înțeles de asemenea care sunt lacunele în uh, bazelor de date pe care le avem. Momentul sau prin această uh, reformă statele membre sunt obligate să ofere, să furnizeze informații cu privire la um, actele de identitate furate uh, tuturor celorlaltor state membre și în același timp statele membre de la granițele externe sunt obligate să asigure un control mai eficient. Uh, toate acestea ar duce la o um, sporire a sinergiei sistemelor. Deocamdată sistemele statelor membre nu merg mână în mână. Există o serie de informații care practic nu sunt împărtășite de către state, statele membre. Mi-aș dori ca toate aceste controle pe viitor să fie simultane. Dar, bineînțeles, din punct de vedere tehnic, astfel de controle ar fi mult prea uh, dificile. Dar uh, prin îmbunătățirea capacităților alocate acestor controle am putea să ameliorăm situația. Um, tehnologia wireless nu permite în momentul de față schimbul și uh, consultarea datelor biometrice. Totul toate acestea nu se pot întâmpla suficient de uh, rapid și în momentele de mare aflux uh, acest uh, deficit ar putea genera efecte mai mult decât adverse. Trebuie să facem mai multe din punctul de vedere al controalelor. Comisia trebuie să-și asume responsabilitatea. Mulțumim. Urmează doamna Valero din, în numele versiilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aș fi foarte încântată dacă am putea renunța la controlele la granițele interne, precum uh, cele de la granița între uh, Danemarca și Suedia. Înțeleg nevoia de control sporit la granițele externe. Da, asta da. Dar și în acest context trebuie să respectăm integritatea oamenilor și să respectăm drepturile omului. Amendamentele doamnei raportor merg în direcția aceasta din fericire. Ne vom concentra asupra unor elemente legate de uh, crearea până la a unui sistem care să nu lezeze integritatea sau drepturile omului. Atât din partea noastră. Mulțumim. Mai urmează domnul Epidideos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Amendamentele merg și din uh, punctul meu de vedere în direcția cea bună și trebuie să fie sprijinite. Dar, până la urmă, toate acestea reprezintă un al doilea pas. Primul pas ar reprezenta, ar putea fi reprezentat de oprirea fluxurilor ilegale de migranți care doresc să intre în uh, Uniunea Europeană. Aceasta este o invazie în adevăratul sens al cuvântului. Și această invazie ar trebui să fie stopată. Pentru asta, bineînțeles, sunt responsabile statele care au granițe externe sau reprezintă granițele externe ale Uniunii Europene. Poate că situația ar trebui să se normalizeze înainte de a pune în aplicare toate reglementările acestea. Normal, ne dorim cu toții să protejăm femeile, copiii, ne dorim ca drepturile omului să fie garantate, dar mai întâi de toate situația trebuie să se normalizeze. Mai apoi putem pune în aplicare aceste noi reglementări. Mulțumesc! Mulțumesc. Acestea fiind spuse, nu mai avem vorbitori la punctul acesta. Poate doamna de Sardes dorește să adauge ceva. Da, domnule președinte, iată, mă bucur că cu toții uh, ne dorim același lucru. Tema aceasta este într-adevăr una esențială pentru cetățenii noștri. Dacă dorim să salvăm spațiul Schengen, atunci e clar că avem nevoie de aceste controle eficiente, aprofundate la frontiere. Uh, situația de până acum nu poate continua. Deci e o condiție sine qua non pentru continuarea libertă, libertății de circulație, de mișcare. E esențial ca toate controlele persoanelor și datelor să fie mai eficiente dacă ne dorim să ne putem mișca și în continuare liber în spațiul Schengen. Le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, dar să nu uităm că se mai pune și problema politicii de azil, politicii privind migrația, într-adevăr, teme esențiale în contextul european, dar Uh, noi ne concentrăm aici pe frontierele externe. Vă mulțumesc, iată că din, în ceea ce privește acest aspect suntem cu toții de acord. Domnul președinte, uh, Vă mulțumesc. Uh, suntem cu toții conștienți că tema aceasta este absolut esențială pentru cetățenii europeni. Aceștia, din urmă, își doresc o eficiență a sistemului, a spațiului Schengen și o, o eficiență a frontierelor externe Sper ca um, al nostru uh, afiz să fie luat în considerare de comisia competentă pe fond. Să ne amintim care este termenul uh, de depunere a amendamentelor. Um, este vorba de data de 28 aprilie și Deocamdată, votul este prevăzut pentru data de 24 mai. Iată, stimați colegi, mai aveți vreo 10, zi, 10 zile la dispoziție pentru a vă formula amendamentele la aviz, avizul doamnei de Sarnez. Am încheiat discuția la punctul 21 mi se spune că următorul punct de pe ordinea noastră de zi este informarea privind summitul UE India. Dar, din păcate, nu putem începe, începe discuția pentru că reprezentantul SAE ni se va alătura abia la 11 și un sfert. Domnul Preda. Vreau doar să remarc numărul de colegi care se află în continuare în sală. Iată, suntem șase aici. Da, iată o constatare o constatare importantă. Vă propun să facem o pauză de cafea și ne vom reîntâlni în sală la 11 și un sfert. Mulțumesc! Sfântul Dumnezeu. Ladies and gentlemen, because of this Dragi colegi, cred că a existat o neînțelegere. Unii colegi, mă tare mă tem că ne-au părăsit cu totul, nu știu dacă se vor întoarce. Însă haideți să vedem. Vreau să vă informez că soții Yunus uh, se, sunt în drum spre Berlin, unde vor beneficia de uh, îngrijiri de sănătate. Iată, după un an și jumătate de la eliberarea lor, au dreptul să călătorească în străinătate pentru a beneficia de, asigură, de îngrijiri de sănătate. Iată, o veste bună. Uh, Uh, am depus eforturi uh, susținut, susținute alături de comisie, alături de SAE, uh, eforturi care, iată, au dat rezultat. SAE, împreună cu Parlamentul, vor acoperi costurile medicale. Iată, avem într-un un rezultat pozitiv pentru care sunt foarte recunoscător. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și, fără prea multă introducere. Îi dau cuvântul domnului Vigant. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und as äh, former director for äh, Eastern Partnership. Ca fost director pentru parteneriatul estic și cu Rusia, sunt mișcat de uh, vestea cea bună pe care ne-ați dat-o regată de uh, soții Yunus am conlucrat uh, ani de zile uh, pe acest caz și alte cazuri complexe, cele ce țin de Azerbaijan. Dar acum vorbim despre Asia-Pacific și mă bucur să vă pot oferi informații despre summitul UE-India. Uh, după ani de zile am avut un astfel de summit din nou, iată, din 2012, nu mai avusesem unul. Și ne bucurăm uh, de interesul pe care Comisia dumneavoastră, în fapt, îl acordă uh, SAE și uh, relațiilor UE cu India. Acest summit, care a avut loc doar la o săptămână după teribilul atentat terorist de la Bruxelles, pe 30 martie, a dat un nou impuls relațiilor diplomatice între UE și India. Și e un lucru important pentru ambele părți. Această relație chiar contează pentru noi. A fost un summit pozitiv, constructiv, cu rezultate pozitive și a existat o demonstrație de uh, voință politică pentru o abordare comprehensivă, inclusivă a uh, relației. Rezultatele am să le număr pe scurt, dar aș mai dori să subliniez că summitul a avut loc într-un context uh, mai puțin obișnuit. A fost prezent nu doar uh, domnul președinte Juncker, ci și președintele Moody, ci și președintele Parlamentului European, președintele uh, Băncii Europene pentru Investiții și în alta reprezentant, doamna Mogherini. Din partea Indiei, ministrul Comerțului și Industriei a fost de asemenea prezent. Există o declarație extinsă în urma summitului care arată că suntem angajați pe calea cooperării sporite în multe domenii și ne dorim să oferim noi orientări potrivit schimbărilor uh, în profunzime avute în vedere de președintele Moody și de guvernul indian în domeniul social, economic și așa mai departe. Iată în ce fel am stabilit o agendă uh, pentru inovare și creștere din partea UE către India. Această perspectivă de viitor pentru acțiuni specifice uh, se materializează într-o agendă comună până în 2020 de acțiuni. Și în următorii cinci ani ne vom ghida după aceste orientări, după această agendă, încercând să ne asigurăm de ambele părți că vom lucra la implementarea concretă a acestor acțiuni specifice. De asemenea, am căzut de acord asupra luptei împotriva terorismului, arătând fără echivoc că suntem alături în această luptă împotriva terorismului internațional. V-aș reaminti că un cetățean indian și-a pierdut viața în atacurile de la Bruxelles. În ce privește uh, semnarea unei agende comune pentru migrație și mobilitate, uh, relansează lucrurile în domeniul migrației, azilului și a refugiaților Vorbim de asemenea de o derogare de la viză pentru cei care dețin pașapoarte diplomate. Și alte rezultate importante al summitului ar fi declarația comună în ce privește parteneriatul pentru apă. Vom implica mai multe părți interesate, inclusiv mediul de afaceri, pentru a lucra împreună asupra uh, administrării apei. Mm, ce privește râul Ganja, dar și uh, alte râuri. De asemenea, am căzut de acord asupra un, unei declarații comune în ce privește energia curată și mediul, încercând să implementăm acordul de la Paris, desigur, dar și să facem eforturi concrete în întreaga țară pentru a aduce o contribuție la reducerea emisiilor de CO2 și la utilizarea energiilor curate. Apoi s-a semnat prima tranșă de împrumut de 150 de milioane din partea BEI pentru orașul indian Lucknow, sporind vizibilitatea UE în India și, de asemenea, BEI va deschide un birou, o filială la New Delhi, uh, împreună cu delegația UE numeroși observatori și-ar fi dorit uh, uh, pași înainte și uh, pentru un acord comercial. Din păcate, în ciuda consultărilor, un proces de negociere nu poate fi încă lansat, însă vom încerca în viitor să relansăm aceste negocieri în ce privește un acord comercial. Acum Vom încerca să găsim zone de mai mare flexibilitate și să uh, există o întâlnire în septembrie la summitul uh, G20 din China și să încercăm acolo să facem progrese. A devenit limpede pentru ambele părți că e nevoie de mai multă flexibilitate de ambele părți pentru a uh, trece peste dificultăți. S-a discutat mult, firește, despre terorism despre această amenințare globală și felul în care, la nivel bilateral și multilateral, trebuie sporită cooperarea. S-a discutat despre vecinătate, despre vecinii Indiei, Pakistan, Afganistan și în acest context, conferința de la uh, Bruxelles pentru Afganistan este o contribuție pozitivă la acest dialog. Dar și Ucraina a fost uh, menționată, s-a discutat despre asta și uh, alte aspecte dragi nou din uh, vecinătatea noastră de sud. Apoi s-a discutat despre uh, drepturi sociale, non-discriminare, egalitate de gen, angajamentul comun al marilor democrații europene pentru drepturile omului au fost reafirmate și cooperarea cu India și formul pentru India sperăm să aducă o implementare practică a unor astfel de declarații și printr-o întâlnire timpurie a dialogului UE-India pentru drepturile omului, sub egida domnului Lambrinidis. Știu că o semnă de eurodeputați au urmărit discuția despre marinarii italieni și în declarația comună se reflectă această preocupare reflectând nevoile de ambele părți. Există o referire în aceeași declarație comună la uh, de coastă estoniană, respectiv britanică. Aceste probleme le-am discutat cu India și în cazul marinarilor italieni, uh, procedura de arbitraj trebuie să aducă curând primele rezultate. În general, se poate spune că a existat o dorință limpede de a merge înainte, de a aprofunda relațiile bilaterale pentru a aduce mai multe rezultate concrete ca răspuns la așteptările de ambele părți încercând să implementăm o agenda vastă. Rolul Parlamentului European în acest proces este crucial, asigurându-se că există suficientă atenție politică, at- suficient sprijin de ambele uh, părți, iar președintele Schulz uh, a precizat că va menține o interacțiune uh, constantă cu Parlamentul Indian. Uh, cooperarea parlamentară trebuie consolidată. Președintele Schulz a căzut de acord cu președintele Moody um, în acest sens și delegația Parlamentului European pentru India își va găsi în sfârșit un uh, omolog și în Parlamentul Indian. Uh, contăm pe susținerea dumneavoastră constantă pentru a ne asigura că potențialul de plin al acestui parteneriat va fi dezvoltat așa cum se cuvine. Vă mulțumesc! Thank you. Jeffrey, go. Um, Domnul Van Orden, mulțumesc, domnule președinte. Um, mulțumim prezentării domnului Vigand. Mă bucur că acest summit s-a chiar petrecut. Este primul summit după mai bine de patru ani și cred că comunicatul, declarația e ceva mai lungă decât discuțiile care au avut loc. A fost un summit destul de scurt și, dacă înțeleg bine, a existat o cină de lucru și în acest în acel punct, președintele Parlamentului European s-a alăturat uh, adunării. Însă, înainte ca summitul să aibă loc, am avut privilegiul de a ne întâlni cu o seamă uh, de colegi eurodeputați, dar și parlamentari belgieni pe care interesează foarte mult India. Deci ne-am întâlnit cu toții cu uh, președintele Moody. Am petrecut 45 de minute cu dumnealui înainte de summit. Și în uh, acea întâlnire am subliniat uh, o, am subliniat o seamă din preocupările noastre, inclusiv speranța pentru un progres în acordul de liber schimb. Noi am crezut că acesta va fi miezul discuției de la summit și a fost dezamăgitor să constatăm că acest acord comercial uh, nu a registrat niciun progres. Președintele Moody și-a exprimat uh, angajamentul în a uh, progresa pe acest dosar pentru un acord comercial și în special unul dintre colegi a încercat să-l provoace și uh, să afle care este poziția dumnealui cu privire la referendumul britanic, dar dumnealui firește a refuzat să răspundă. Deci, în ce privește acordul de liber schimb, mm, suntem uh, într-un statu quo din vara lui 2013 și din câte pot eu să constat, uh, nici calendarul și nici substanța, conținutul acordului nu au fost abordate la summit. E adevărat, e nevoie de mai multă flexibilitate de ambele părți, sunt de acord, dar nu văd niciun fel de calendar pentru acțiune și suntem încă în aceeași situație în care fiecare din părți învinovățește pe cealaltă pentru lipsa progresului. E însă, repet, dezamăgitor că nu s-a putut face mai mult. În ce privește relațiile între Parlamentul uh, European și cel indian, da, s-au făcut pași înainte, delegația noastră s-a deplasat în India, am transmis invitația președintelui Parlamentului European către purtătorul de cuvânt al uh, Parlamentului Indian. Dumnezeu s-a și deplasat Martin Schulz în luna decembrie va răspunde la o invitație similară. Deci există progrese într-o relație mai strânsă între cele două parlamente. Asta e un lucru bun. Însă, în general, dezamăgirea mea rămâne, cum vă spuneam, lipsa de uh, progres în uh, acordul de liber schimb, care cum va pune în umbră întreaga noastră relație cu India și sper totuși să se poată face ceva. Vă mulțumesc. Doamna Gil, Sunt de acord cu multe din cele spuse de Jeffrey Van Orden, în special în ce privește acordul de liber schimb. Cred că ar fi fost foarte bine să se marcheze cel mai mic progres, dar cred că cel mai important e faptul că summitul a avut realmente loc după patru ani și relațiile uh, cu India sunt uh, foarte importante din punct de vedere strategic. Salut planul de acțiune pe următorii cinci ani, uh, care a fost elaborat uh, pe foarte multe teme care tocmai au fost citate. Și cred că ar fi important să avem o viziune strategică pe termen și mai lung, care să nu se concentreze doar pe aceste teme, ci să privim mai departe în viitor. Pentru că se spune că India va depăși China din punct de vedere economic și trebuie să uh, sporim uh, vizibilitatea relațiilor uh, noastre. Sunt dezamăgită că nu a existat o conferință de presă după summit. Un lucru puțin obișnuit și aș vrea să înțeleg de ce. Uh, Însă, cred că pentru ambele părți e important să discutăm despre valoarea relațiilor noastre. Și chiar dacă oficiul nostru, delegația noastră de la New Delhi face o treabă bună, în termeni instituționali nu există foarte multă vizibilitate și trebuie făcut mai mult în acest sens pentru că să este un fel de conștiință geopolitică a relației noastre cu India. Ceea ce BEI face este un lucru foarte bun, o filială în India, însă ar putea să facă încă și mai mult, deoarece India nu mai este în grupul FBS 7 și sunt dezamăgită că una din inițiativele Parlamentului, aceea de a pune pe picioare EBTC, va fi stopată. Cred că acest lucru ne-a ajutat uh, mai ales IMM-urile și mediul de afaceri să exploateze oportunitățile din India. De asemenea, cred că s-a mai ratat o, o șansă, o ocazie, anume Uh, ratarea acordului 5G, mă refer la întreaga zonă a Chinei, Sudului Coreei și Indiei. Sigur, asta se suprapune cu agenda digitală a UE și aici există potențial. Iar la întâlnirea pe care a menționat-o Jeffrey cu uh, domnul Moody s-a discutat despre ce am putea face mai mult, pentru că sectorul digital este una dintre primele priorități ale uh, guvernului indian și ar fi bine să putem reveni asupra acestor puncte. Aș vrea să înțeleg dacă aveți un program pentru uh, follow-up um, după acest summit. Am înțeles că unul din lucrurile pe care le-ar aduce acest summit este acela de a avea întâlniri, summituri regulate, așa încât unele dintre idei să poată fi duse mai departe. Vă mulțumesc! Nimi trebuie veliko govor, ker sta... Domnul Peterle, am să fiu succint, deoarece colegii mei au spus deja cam tot ce trebuia spus. Uh, personal, uh, eram uh, cam preocupat de mm, slaba dinamică a relațiilor noastre cu India și nu pot să spun că sunt acum pe de-a dreptul liniștit vis-a-vis -vis de această dinamică. Sunt totuși încântat să constat că au existat unele progrese. Potențialul acestei relații cu India este extraordinar, este enorm la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre, care încep să fie tot mai interesate de aceste posibilități de cooperare cu India. Deci constat acest potențial și nu e pentru prima oară când evoc acest lucru. Și aș pune aceste lucruri și în perspectiva conferinței de la Paris. Cred că Uniunea Europeană poate să facă foarte mult pentru ecologizarea economiei indiene. Cred că India va juca un rol preponderent în realizarea obiectivelor de la Paris. Prin urmare, sunt uh, mulțumit să constat progresele făcute și salut această veste în ce privește deschiderea unei filiale a BEI la New Delhi. Mă bucur să văd că această cooperare în sfârșit decolează și că dinamica va fi încă și mai importantă în viitor. Vă mulțumesc. Președintele fără microfon. I just wanted to start to support Mrs. Gill. Președintele, doream să o susțin pe doamna Gill, dar iată, ne-a și părăsit. Poate că să... o să-i trimiteți răspunsul în scris, domnule Vigand. Dar răspunsul pentru dumneavoastră e de la interes general, așa încât uh, am să abordez uh, și punctele ridicate de dumneavoastră. Domnul Vigand. dezamăgirea exprimată de domnul Van Orden, sigur, o împărtășim și noi, pentru că ne-am dorit ca tratatul de liber schimb să își reia cursul negocierilor. Cred că la 9 ani după demararea negocierilor și 3 ani de la blocarea acestui dosar, timpul a fost scurt directorul DG Trad și echipa de negociere au fost de partea noastră, dar nu am avut timpul necesar pentru a trece peste diferende. Însă voința politică e acolo, s-a creat un impuls nou acum prin acest summit, dar este limpede că India dorește să se deschidă către noi într-o modalitate foarte prudentă, se teme de o liberalizare galopantă și noi avem o abordare aprofundată de includerea investițiilor și poate că acestea ar fi cauzele structurale pentru care India e oarecum reticentă și preferă o liberalizare limitată. Dar noi vrem mult mai multă liberalizare și o de aplicare cât mai vastă. Însă, iată, trebuie să găsim justul echilibru și, cum știți, din partea noastră, punctele delicate sunt uh, construcția de mașini, de partea lor oferta de servicii, piața forței de muncă și sunt doar câteva din probleme, mai există și altele. Dar munca noastră a tuturor continuă și sunt uh, optimist în mod rezonabil. Cred că e doar o chestiune de timp. Și summitul G20 din China, eu cred că uh, va putea aduce semnalele pozitive pe care le așteptăm de blocarea dosarului. Și, practic, acesta e calendarul uh, asupra căruia ministerele și echipele de negociatori l-au avut în vedere. Aveți dreptate, potențialul este imens, deoarece țara progresează rapid, se dezvoltă economic și oportunitățile de piață sunt extraordinare. În ce privește comentariile doamnei Gil, Lipsa unei conferințe de presă s-a datorat faptului că delegația indiană își dorea o conferință de presă fără întrebări, ceea ce ar fi semnat un orar foarte strâns, uh, vizite bilaterale cu autoritățile belgiene, uh, summitul ca atare și apoi ar fi rămas foarte puțin timp uh, pentru o conferință de presă, pentru că mai urma și un summit pe teme nucleare. Deci uh, s-a renunțat la conferința de presă. Însă, într-adevăr, vizibilitatea trebuie sporită în ce privește acțiunile noastre în India, dar și ale Indiei în UE. Iar aceste lucruri depășesc cu mult o simplă conferință de presă. E vorba de o întreagă campanie de comunicare. Doamna Ghil s-a mai referit și la Uh, centrul de Afaceri și Tehnologie. Acest centru nu se va închide, va fi implicat activ în programul de administrare a apei în uh, faza de implementare a declarației comune. Ca și pentru orice proiect, uh, Uniunea Europeană urmărește sustenabilitatea, durabilitatea proiectului. Dar acest centru va putea să se susțină prin forțe proprii. Bay are o expunere deja vastă în India, vorbim de 1,3 miliarde de euro uh, investiți prin proiectul pentru un metro, se va ajunge la 1,75 miliarde, iar tendința este în creștere, potrivit Bay. În fine, mă bucur că domnul Peterle deși a fost dezamăgit în trecut de lipsa utilizării potențialului, este acum mulțumit de uh, noul impuls al relațiilor noastre. Și schimburile noastre vor fi cât se poate de inclusive, pentru că realmente oportunitățile sunt numeroase și oamenii sunt tot mai conștienți de aceasta, iar cu noua agenda eu cred că avem un program de bază, un program de lucru care va aduce și rezultate. Este un test uh, atât pentru noi cât uh, și pentru India în capacitatea uh, politică și administrativă de a gestiona acest plan de lucru. Noi ne dorim să fie un succes și sper că în șase luni aproximativ deja să vă putem raporta implementarea anumitor puncte din planul de acțiune. Vă mulțumesc! much. Who else? That's not the case. Altcineva mai dorește să pună vreo întrebare? Ați fost de acord cu cei trei vorbitori și ca și noi ați spus că India merită un loc mai important pe agenda UE din motive politice și economice. China a făcut experiența uh, unei democrații fără stat de drept, dar India are deja acest avantaj. India are un potențial asemănător și nu ar trebui să ne trezim prea târziu. Ar trebui să fim mai prezenți pe scena politică. Deci Mulțumim Serviciul European de Acțiune Externă dacă ne ajută să acordăm mai multă prioritate Indiei. Acum ședința se suspendă, ne revedem la orele 15.